Acestea fiind spuse, dezbaterea s-a încheiat. Votul va fi uh, organizat în iunie. Mâine ne vom reîntâlni la orele 8 și uh, jumătate. Vom discuta până la 14.